Da, doamnă președinte, că mâine vom avea o majoritate eh, covârșitoare pentru adoptarea raportului. Mulțumesc, că, eh, spune președinta. Dezbaterea este închisă. Trebuie să fac un anunț. Domnul Remo Sernagiotto va părăsi